Right, can I call the meeting to order? The President has asked me to open... Președintele m-a rugat să deschid ședința. El uh, își cere scuze pentru că este în întârziere. Sunteți cu dumneavoastră, toții dumneavoastră însă prezenți și de aceea sper să începem și să dăm uh, ocazie tuturor să ia cuvântul dacă păstrăm uh, calendarul prevăzut. Primul punct, adoptarea ordinii de zi, dacă sunteți de acord cu ea. Bun, la comunicările președintelui am o singură comunicare. Com uh, reuniunea din 17 octombrie cu un alt reprezentant, doamna Mogherini, pentru pregătirea Consiliului Afaceri Generale, care trebuia să fie mâine, va fi um, amânată, nu va putea avea loc așadar mâine dimineață, ea trebuie să fie în altă parte și sper că înțelegeți acest lucru. Punctul 3, uh, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 7 iulie și o să fac ceea ce spune și domnul Brock. De obicei, dacă nu există obiecții între acum și sfârșitul reuniunii, atunci este considerat aprobat procesul verbal. Toată lumea pare să fie mulțumită. Deci putem trece direct la punctul 4, la întâlnirea cu Helga Schmidt. Este o mare plăcere pentru mine să vă văd aici, în comisia noastră. În primul rând și după cum am spus înainte, am văzut că dumneavoastră sunteți foarte implicată din partea Uniunii Europene în uh, aspecte legate de politica externă și ne bucurăm foarte mult să lucrăm împreună cu dumneavoastră, însă astăzi ne întâlnim cu dumneavoastră în calitate de secretar general al uh, SAE și ne bucurăm foarte mult să vă putem uh, primi aici în această funcție. Vreau să știe și colegii că trebuie să discutăm aspecte legate de Afganistan. Acesta va fi uh, așadar uh, principalul punct al discuției noastre, dar cu siguranță mai sunt și alte subiecte la care noastră veți uh, răspunde, cu siguranță, însă aici ați fost invitată pentru a discuta mai ales despre subiectul Afganistan. Conferința de la Bruxelles pe Afganistan a avut loc pe 5 octombrie 75 de țări au participat și două organizații internaționale și au um, emis o declarație comună de angajament comun pentru îmbunătățirea colaborării și aprofundarea colaborării cu Afganistanul în procesul de transformare 2015-2040. Vicepreședinta și înalt reprezentant, doamna Mogherini, a ținut de asemenea un discurs cu privire la uh, cele 14,6 miliarde adunate de la donatori pentru Afganistan, care au fost convenite la conferința donatorilor. Aș dori să subliniez că anul acesta misiunea EUPOL la Kabul uh, i-a sfârșit și cu siguranță veți vrea să discutați despre acest lucru. Noi vrem în orice caz să ascultăm părerea dumneavoastră despre ce se întâmplă acum și vă lansăm o invitație astăzi discutăm și despre poziția Uniunii Europene cu privire la situația din Afganistan, misiunile UE din Afganistan, prezența noastră pe viitor și orientările de viitor de asemenea. În, în urma misiunilor uh, de menținere a păcii care au fost uh, inițiate încă din 2007, țara aceasta care a fost de multe ori un uh, sediu al conflictelor din lume. Vrem să știm dacă are un viitor mai bun și dacă dumneavoastră vedeți această posibilitate și în ce fel. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat. Aș spune încă de la început că această conferință a fost un succes, ceea ce uh, nu era uh, evident și este o conferință care a fost pregătită timp de mai bine de un an. De aceea vreau să aduc omagiu și colegilor care au pregătit-o în mod excelent. Am avut uh, peste 70 de țări partener, 26 de organizații internaționale care au participat și nivelul de participare este întotdeauna un indicator bun. Uh, jumătate dintre ei venind la nivel ministerial. Trebuie să analizăm această conferință și în contextul summitului NATO de la Varșovia. Practic sunt două fețe ale aceleași monede pentru a putea pregăti forțele de securitate din uh, Afganistan după 2016 și conferința pe care am organizat-o noi a fost cea pe partea civilă. În altul reprezentant, după cum ați spus, și dumneavoastră a arătat că așteptările s-au uh, realizat și în ceea ce privește angajamentele luate. Există o anumită oboseală a donatorilor, însă s-au făcut eforturi și eforturi personale din partea înaltului reprezentant, astfel încât mulți dintre partenerii noștri și o bună parte din colegii mei au reușit să ajungă la 50,8 miliarde de euro uh, pentru dezvoltarea Afganistanului până în 2020. Pe de altă parte, uh, nu era doar o conferință a donatorilor, era vorba și de un aspect uh, sau un nivel politic și vecinii Afganistanului, Pakistanul, India, Rusia, China, Iranul au participat cu toții la această conferință. De asemenea, li s-a cerut să-și folosească influența pentru a putea stabiliza situația în această țară. Înaintea conferinței, trebuie să știm că suntem de 2 ani sub președinția aceluiași guvern. Se fac eforturi pentru îmbunătățirea uh, cooperării și acest lucru s-a văzut și în uh, procesul um, electoral și constituțional și de pregătire a conferinței și doream, practic, prin această conferință să confirmăm uh, situația actuală cu președintele actual și ar mai trebui să ținem cont de faptul că această conferință a avut loc într-o situație destul de tensionată din punct de vedere uh, politic, uh, cu talibanii care au capturat din nou provincia Kunduz, fără să preia însă controlul asupra orașului principal. Un alt element pozitiv în urma acestei conferințe ar fi acordul de pace între guvernul afgan și uh, gruparea Hegmatia, care Uh, este importantă pentru alte grupări armate, în sensul că o soluție pașnică este posibilă. Vreau să vă mulțumesc de asemenea pentru asistența dumneavoastră și uh, cum vom vedea ce se va întâmpla cu asistența pentru implementarea acestui acord, incluzând aici și drepturile femeii, pentru că drepturile femeii au fost un punct esențial al acestei conferințe. De fapt, am avut un capitol aparte pentru această temă și voi reveni un pic mai târziu. Au existat o serie de priorități uh, politice, începând cu um, partea introductivă și finalul acestei conferințe pentru a susține Guvernul de Unitate Națională, pentru a face progrese în ceea ce privește uh, reforma legislației electorale, pregătirea legilor parlamentare și, de asemenea, un alt punct important reforme pentru uh, nivelul economic și de guvernanță din Afganistan și îmbunătățirea drepturilor femeilor, în special a tinerilor fete. Doamna Mogherini a inclus o parte specială pentru organizațiile reprezentante ale societății civile și aici trebuie să se facă eforturi pentru înlăturarea corupției și modernizarea administrației, precum și reformarea sistemului electoral. Pregătirile au început în urmă cu un an și am uh, participat la întâlnirea ministerială din India în, pregătirea, în vederea pregătirii acestei conferințe alături de partea americană, unde am prezentat elementele de bază ale acestei conferințe și nevoia de a avea o reformare de partea uh, afgană a acestei agende. Aici s-au făcut foarte multe. Pe lângă angajamentele de reformă și angajamentele financiare care au fost uh, luate, a existat și dimensiunea regională. A existat și un dineu care a fost uh, la care a asistat și doamna Mogherini și dialogul strategic cu Pakistanul și întâlnirea ministerială cu cele cinci țări uh, din Asia Centrală, și aici pot să spun că suntem foarte mulțumiți că, într-adevăr, am reușit să obținem rezultate, pentru că am ajuns la un consens în vederea eliminării acestui conflict și aceasta ne prezintă noi speranțe și deschide spațiul pentru o, uh, un proces de pace care să fie realizat de Afganistan, inclusiv bazat pe democrație, pe respectarea Constituției și pe înțelegerea comună a faptului că negocierea cu talibanii este absolut necesară. Acum câteva cuvinte despre migrație, care n-a fost inclusă în această conferință și pot să spun că au existat uh, mesaje uh, Uh, date în presă care au indus în eroare, însă acordul s-a semnat la timp pentru organizarea conferinței. Pot să spun că atitudinea negativă sau ce s-a reflectat în mod negativ în mass media, în anumite mijloace de informare în masă, nu reflectau întru totul realitatea, pentru că era vorba aici de cooperarea cu guvernul afgan și acest acord nu afecta refugiații, ci migranții a căror cerere de azil a fost deja denegată. Un alt element important, și aici am avut convorbiri cu colegii americani, e vorba de contribuția donatorilor principal, Canada, Japonia și așa mai departe, care și-au confirmat din nou angajamentele dar au existat angajamente și din partea unor donatori neimplicați până acum și acesta a fost unul din principalele noastre obiective încă de la început, l-am urmărit de fapt în ultimele 12 luni și aici am avut angajamente foarte importante din partea Indiei, un miliard, Pakistanul jumate de miliard, Arabia Saudită și așa mai departe. Și pot să spun că din partea statelor membre și UE s-a menținut nivelul actual al angajamentelor Combinând aici, practic, uh, instituțiile și statele membre, ajungem la aproximativ un miliard anual. Ceea ce face ca statele membre să fie uh, donatorul uh, cel mai important în ceea ce privește ajutorul de dezvoltare pentru Afganistan. Alte evenimente care au fost organizate pe marginea acestei conferințe a fost cel dedicat femeilor, au participat peste 450 de persoane, incluzând aici și președintele și soția acesteia, domnul Abdullah, înaltul uh, reprezentant, comisarul Mimița. A existat o vizibilitate destul de puternică la nivelul mass media și acest element a fost important uh, din perspectiva mesajului transmis în afara conferinței. M-am întâlnit și cu domnul dr. Habiba Sarabi, care este uh, principalul negociator uh, din partea Consiliului de Pace și este guvernator al unei provincii afgane. Referitor la drepturile femeii, avem aici uh, elemente pozitive, pentru că din 9 milioane de studenți, 40% în ziua de astăzi sunt fete există 160 de judecători femei și 20% din deputați sunt femei. Femeile au acum acces la sănătate și educație și am profitat și de întâlnirea informală pe care am avut-o cu aceste femei pentru a le întreba ce putem face mai mult pentru a le susține, nu doar pentru a proteja femeile și fetele, ci și pentru a susține procesul de emancipare a acestora și răspunsul pe care l-am primit foarte clar a fost educație. Educație care este un element cheie atât pentru femei, pentru fete, cât și pentru băieți. Și aceasta ne dovedește încă o dată că abordarea pe care am avut-o se confirmă ca fiind una potrivită, pentru că noi ne centrăm pe dezvoltarea rurală, pe sănătate și educație. Și tocmai pentru a depăși aceste bariere, trebuie să ne centrăm pe emanciparea socioeconomică a femeilor afgane și trebuie să îmbunătățim accesul lor pe piață și din punctul de vedere al finanțelor. S-au uh, făcut multe progrese, dar este, bineînțeles, este vorba de un angajament pe termen lung, așa cum spunea și domnul John Kerry chiar la uh, introducerea pe care a făcut-o. Am reușit foarte mult, însă trebuie să ne asigurăm că rezultatele de până acum sunt durabile și pentru aceasta e nevoie de un angajament pe termen lung. De fapt, acesta era principalul mesaj al acestei conferințe și un mesaj unitar din partea comunității internaționale. Aș mai adăuga aici că nu trebuie să existe niciun compromis între rezultatele obținute și ce ne așteaptă pe viitor. Va trebui să ținem cont de inputul pe care îl primim de la fața locului și aceasta într-un mod foarte coordonat, iar femeile trebuie să aibă oportunitatea de a participa atât la nivel rural cât și urban, deci pe întreg teritoriul afgan. A existat un alt eveniment în paralel în legătură cu cooperarea regională. Au participat 23 de state și multe organizații regionale. Președintele, domnul Abdullah, ministrul de externe și alți miniștri. Și cu această ocazie toată lumea a arătat că este esențial să se promoveze cooperarea între donatorii cheie și guvern nu vreau să intru în prea multe detalii, însă prioritățile care au fost dezbătute erau infrastructurile, indiferent că era vorba de energie, drumuri și așa mai departe, dar și infrastructura de tip soft pentru mediul de afaceri și așa mai departe. Un mediu favorabil afacerilor, mobilitate pe piața muncii, și alte elemente la fel de importante. Un ultim punct. E clar că acum va trebui să fim atenți la procesul de monitorizare, în special în ceea ce privește angajamentele în vederea reformării și aspectele legate de fete și femei. Și aici aș putea să-l citez chiar pe președintele Gani, care la conferința de presă Uh, vorbea despre corupție și spunea că dacă nu există voință politică pentru a face față corupției, toate aceste angajamente nu vor duce la nimic. Iată, cred că este încurajator să avem un astfel de mesaj din partea președintelui. Mulțumesc. Thank you very much indeed, Helga. Mulțumesc, Helga. Aș vrea să încep chiar eu cu o întrebare. Știm cu toții care este numărul de refugiați afganezi care ajung în Uniunea Europeană și numărul lor este în creștere. Bineînțeles, aceasta ar fi o îngrijorare pentru noi, dar uh, noi nu ne dorim aici la Parlamentul European uh, o politică care să țină cont doar de respingerea acestor migranți, ci să țină cont de conflictele existente din cauza cărora pleacă de la ei de acasă. Și există aici conflicte uh, la nivel intern, indiferent că e vorba de Afganistan, Irak. Deci, ținând cont de acest lucru, nu știu dacă ne-ați putea prezenta mai în detaliu ce s-a întâmplat la această conferință și care sunt acțiunile UE posibile în acest domeniu în context, tocmai pentru a putea face față acestei probleme la sursă. Și acum, primul vorbitor, domnul Can, din partea de, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Salut și eu ce ați spus. Aș vrea să fac câteva comentarii cu privire la Afganistan. În primul rând, aș vrea să vă spun că sunt aici. Salut uh, formarea acestui grup, mai ales în ceea ce privește um, conflictul cu talibanii. Dacă nu avem un acord, am văzut cum se escaladează conflictele. Talibanii sunt o mare parte din uh, populație și vreau să vă întreb care sunt pașii care s-au făcut pentru a rezolva această problemă. Și a doua întrebare pe care vreau să vă pun este problema cu corupția. Ce s-a făcut? Care sunt pașii pe care vrem să-i uh, facem în continuare pentru ca să ajutăm guvernul în uh, abordarea problemei corupției? Al doilea element se referă la aceeași regiune. Am văzut în ultimele 93 de zile, pe partea indiană a Cașmirului, a existat o încetare a focului și totuși peste 100 de persoane au fost omorâte, mii de persoane rănite și peste un um, milion de rachete au fost uh, trase în civili. Și Ambele țări au fost deja în război în mult timp. Afganistanul este și el prins în uh, conflictul uh, marginal al acestor două țări și vreau să vă întreb ce am putea să facem pentru ca întreaga regiune să meargă mai degrabă în direcția stabilității, a păcii și a prosperității și uh, problema Cașmirului trebuie rezolvată în sine. Altă problemă este legată de Siria. Ce s-a făcut pentru ajutarea civililor, pentru protejarea lor? Un alt reprezentant a vorbit despre cooperarea cu secretarul general al ONU. Vreau să vă întreb dacă aceasta ar putea fi o soluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să rog toți deputații să țină cont de faptul că discuțiile acestea trebuie să se concentreze pe Afganistan. Înțeleg că vreți să plasați în contextul regiunii, dar e foarte important să fim disciplinați, să nu întrebăm despre alte aspecte, pentru că o să avem alte ocazii să discutăm despre subiectele conexe. Avem acum președintele delegației cu Afganistanul, domnul Astrevicius, care are cuvântul acum. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu cred că conferința Bruxelles pe Afganistan a fost o poveste de succes și s-a bucurat de o participare foarte ridicată din partea multor țări implicate în asistență față de Afganistan în mai multe feluri. Ceea ce am constatat pentru că am participat la conferința amintită am observat o condiționalitate pentru ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul financiar pentru Afganistan, care a fost menționată deja de mai multe ori. Se pare că acum condiționalitatea sună diferit față de cea dinainte. Poate puteți să ne spuneți de fapt ce s-a schimbat în ea și cum am putea să folosim condiționalitatea pentru a combate corupția, așa cum au zis și alții, și pentru a spera la o mai bună guvernanță. În al doilea rând, domnul Kerry a făcut o declarație foarte puternică despre implicarea regională, mai ales între India și China. Vreau să vă întreb în ce măsură se poate spera la o cooperare regională în acest sens, fiind dat că implicarea celor două țări este esențială, după părerea mea, pentru viitorul Afganistanului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tenăc, din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Richard, eu cred că este ultima ta apariție în comisia noastră și aș vrea să-ți mulțumesc în primul rând pentru toți colegii pentru tot ce ai făcut. Toți colegii o să simtă lipsa, deși venim din familii diferite și am, totuși ne-am bucurat de respect reciproc și am putut lucra foarte bine în ultimii ani. Îmi pare rău că pleci și îți urez numai bine în următorul capitol al vieții tale profesionale, mai degrabă decât private, cred. Vreau să felicităm pe doamna înalt reprezentant și pe doamna reprezentant secretar general al SAE, doamna Schmidt, pentru că, într-adevăr, lupta împotriva corupției este o mare prioritate și atunci când se fac uh, ajutoare, se dau ajutoare prin conferința donatorilor sau prin alte căi, trebuie să se țină cont de uh, acest uh, punct, iar returnarea migranților Uh, este de asemenea un punct care trebuie să se întâmple în condiții de siguranță. Vreau să pun o întrebare, poate că Richard consideră că este în afara subiectului, dar vreau să știu dacă în această conferință s-a discutat despre aranjamentele financiare ale Marii Britanii în ceea ce privește implicarea în programele de ajutorare multilaterale ale UE după Brexit. M-ar interesa la nivel interguvernamental dacă ar putea să rămână Marea Britanie uh, cu 15% din buget pe care îl aloc în momentul de față. Și altceva ce vreau să vă întreb de asemenea este legat tot de finanțare. O parte din finanțare care merge de, uh, către fostele colonii Commonwealth și cred că dacă am um, reduce această, acest ajutor, uh, nu s-ar afecta componenta multilaterală, mai ales față de vechile companii, uh, colonii britanice sau lusofone. Uh, Vreau să știu dacă s-a, v-ați gândit la așa ceva în timpul conferinței sau nu. Nu o să îmi folosesc uh, părerea personală pentru a vă răspunde, dar o să las pe doamna secretar general să vedem dacă poate să vă răspunde despre finanțare și despre uh, viitorul uh, acestora. Doamna Lochpiller, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, doamnei Schmidt, pentru briefing, mulțumesc pentru sublinierea succeselor de până acum. Aș vrea să vă mai întreb încă o dată uh, despre calea comună spre viitor. Dacă plecăm de la premiza că 80 de mii de azilanți au fost respinși și trebuie să fie returnați în Afganistan, în grupuri de nu mai mult de 50. Nu înțeleg și vreau să critic de ce nu se ține cont de situația de siguranță din Afganistan și de ce nu este, există o colaborare cu ei în acest sens am avut în 2016 cam uh, foarte mulți uh, doritori să se întoarcă într-o zonă din Afganistan în care are unde să fie primit de către rude. Dar dacă cineva nu are niciun sprijin și situația de siguranță nu este bună, atunci vă întreb cum v-ați gândit dumneavoastră uh, să apreciați situația de siguranță, pentru că, de exemplu, regiunea talibanilor s-a extins, domeniul lor de influență e mult mai mare decât în 2011 și um, Institutul pentru a Colaborare German i-a și-a retras colaboratorii din Masare Sharif pentru că e mult prea dificil să îi facă să lucreze acolo și atunci întrebarea este cum putem să i returnăm acolo. Întrebarea este cum se evaluează situația de siguranță pentru a decide unde sunt retrimiși acești refugiați? Mulțumesc, domnul Liț de la SCD. Mulțumesc. Doamnă Schmidt, vă mulțumesc foarte mult și din partea mea pentru expunerile de la început. Aș vrea să revin asupra întrebării legate de gen și situația pe care ați descris-o în legătură cu genul. Am o întrebare concretă aici. Dacă Dintre instrumentele de dezvoltare ale Uniunii Europene există destule activități în ceea ce privește formarea profesională pentru a implica mai mult femeile Adică mă interesează dacă aveți deja un program în acest sens și concret ce ați planificat pentru următorii ani. Așa cum se întâmplă în alte țări și în Afganistan, aceasta este o pârghie foarte importantă pentru modificarea structurii societății și a proceselor foarte importante de democratizare, mai ales în legătură cu tinerii și care, bineînțeles, ajută la crearea toleranței între genuri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Weigel, acum din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori, Richard, să mă alătur celor care au exprimat uh, toate cele bune pentru cariera ta ulterioară și pentru viața ta privată, desigur. De acum încolo a fost o mare plăcere să lucrăm cu tine în ultimii ani și îți urez toate cele bune. Aș dori acum să pun o întrebare despre o situație și un subiect cheie pentru mine în Afganistan. Atunci când discutăm despre Afganistan, acum câțiva ani, îmi amintesc că se vehicula ideea de a retrage prezența militară până în 2011, ceea ce nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat pentru că talibanii au luat puterea și sunt în creștere în loc să fie în retragere așa cum am fi vrut noi. Deci acum știm că nu vor dispărea și aș vrea să vă pun întrebarea următoare. Avem vreo posibilitate să avem vreo inițiativă pentru a ajunge la o reconciliere în această țară? Pentru mine e destul de clar că, fiind dat că acest conflict a fost adus din afară mai întâi de ruși și după aceea de prietenii noștri, americanii și alții, singura cale de a rezolva problema este poate printr-o încercare a Afganistanului să-și rezolve problemele în interior și aș încerca așadar să găsesc aici un rol pentru Uniunea Europeană. De curând m-a frapat să ascult președintele, să-l ascult pe președintele comisiei când a spus că avem nevoie de un ministeru al afacerilor externe pentru Uniunea Europeană, de cineva care să aibă un birou în care să rezolve lucruri complicate din punct de vedere al afacerilor externe. Uh, Probabil că niciodată nu o să avem o astfel de funcție în sensul evocat de președintele Comisiei, probabil că totuși ar trebui să dezvoltăm inițiative acolo unde avem o pârghie. Și cred că ar fi bine să facilităm, de exemplu, un dialog în Afganistan care ar putea să revină așadar acest rol Uniunii Europene. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, domnul Cucan din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, Richard. Mă bucur să te văd acolo în scaunul președintelui. Eu o iau ca un semn de recunoaștere al Comisiei acesteia pentru munca ta devotată de atâta timp. Îți urez numai bine pe viitor în cariera ta și sper să mai auzim de tine într-un sens pozitiv. Stimată doamnă secretar general, am o întrebare foarte generală. Acum 10 ani, dacă nu mă înșel, spuneam cu toții că NATO-ul nu poate să piardă Afganistanul, nu putem să pierdem războiul din Afganistan, este ultimul lucru pe care putem să ne-l permitem în lume. Cum ați comentat dumneavoastră aceste declarații de atunci, de acum 10 ani, din perspectiva de acum? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele de apreciere pe care mi le-au adresat prietenii mei. Desigur că Afganistanul este un subiect mult prea important ca să nu ascultăm acum și răspunsul. Vă rog, doamnă secretar general. And uh, let me maybe start uh, with um, the issue of um... Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să încep cu problema fenomenului migrației, pentru că câțiva dintre dumneavoastră uh, v-ați referit la asta. Trebuie să spun că au existat câteva rapoarte care au cam indus în eroare. Este vorba despre un angajament comun pe care noi ni l-am luat cu guvernul afgan pentru a consolida cooperarea când este voie despre uh, uh, migrație ilegală și este aici vorba despre traficarea ființelor umane, despre tot ceea ce este ilicit. Trebuie să existe principii care să fie respectate, care să se bazeze pe legislația internațională, pe statul de drept. Și sigur că persoanele care vin din zone afectate de conflicte în continuare au dreptul să fie protejate. Solicitanții de azil, din acest punct de vedere, vor putea să aibă un răspuns pozitiv dacă îndeplinesc condițiile și să ne gândim că nu există vreo condiționalitate și din acest punct de vedere informațiile transmise au fost uh, parțial eronate și înalta reprezentantă uh, a folosit orice ocazie să aducă clarificări pentru că uh, nu am condiționat în vreun fel acordarea de asistență de reprimirea migranților. Și dacă îmi dați voie să răspund și la altă întrebare, spuneam, nu există condiționalitate. Dar dacă este vorba despre modul în care banii au fost cheltuiți, vom monitoriza implementarea agendei de reforme și uh, ministrul finanțelor din Afganistan a fost invitat uh, la Bruxelles, a avut uh, zeci de contacte și în Afganistan au fost câteva zeci de judecători care s-au dovedit a fi corupți, care au fost demiși. Deci există acum dorința de a consolida capacitățile statului. Și, de asemenea, acordăm o asistență și pentru dezvoltare rurală, educație și sănătate. Mi s-a adresat o întrebare și despre India și Pakistan. După cum știți, sunt subiecte foarte sensibile și uh, în dialogurile pe care le purtăm cu ambele state uh, analizăm situațiile de interes și în dialogul strategic pe care le-am avut cu Pakistanul și în contactele cu uh, ministrul uh, de externe din India am abordat problemele sensibile. Problema de gen. Înțelegeam întrebarea în sensul că uh, Vă interesează ce întreprindem pentru educarea forței de muncă feminine. Cred că educația este esențială S-au făcut multe din acest punct de vedere. Este o chestiune pe care am discutat-o și direct cu uh, interlocutoare feminine pentru a vedea dacă noi am putea să ne implicăm și mai mult. Și uh, am adresat o întrebare simplă, iar femeile mi-au spus trebuie să acceptați societatea un, uh, care este uh, dominată de bărbați, dar uh, sigur că este nevoie de educație și de acces la educație pentru toți, deci inclusiv pentru femei. Și trebuie să încercăm să promovăm oportunitățile de carieră, de progres profesional și pentru femei, uh, și din acest punct de vedere, oferta noastră a fost uh, gândită specific pentru acest acces al femeilor, inclusiv la lumea afacerilor. În ce privește uh, finanțarea Uniunii Europene post-Brexit este o întrebare la care nu pot să răspund eu și În ce privește uh, rolul tineretului? Întrebare adresată de domnul Weigel. Uniunea Europeană și înalta reprezentantă s-au implicat foarte mult într-un uh, rol uh, de facilitare în ce privește grupul Hecmatia, dar nu este grupul cel mai mare însă ă, oferă o, un semnal că reconcilierea este posibilă, inclusiv cu alte grupuri, chiar ă, cu talibanii. Deci important este că ă, acest acord se implementează și este și un mesaj către partea guvernamentală. Ne implicăm de asemenea, dar aici, din nou, problema protejării drepturilor femeilor este esențială, așa cum spuneam și în observațiile introductive. Domnul Cucan, afirmația că NATO nu trebuie să piardă războiul din Afganistan. Eu aș spune că noi nu putem ne putem permite să pierdem această luptă. Este uh, o chestiune politică, uh, este o chestiune umanitară și este important pentru tot contextul regional. Mai de aceea, noi acum ne-am concentrat pe problematica Afganistanului, dar ultimele luni ne gândim și la o abordare regională transfrontalieră. Nu a fost o coincidență că am avut uh, în același timp o întâlnire și cu alte cinci state din zonă. A fost un dialog transfrontalier, ne întâlnim cu alte state asiatice de două ori pe an pentru a uh, construi un scenariu pozitiv de cooperare. Pentru că uh, există uh, încă mult potențial în ce privește o integrare mondială, din punct de vedere economic, din punct de vedere politic, problematica interconectivității este esențială pentru că va putea să contribuie la dezvoltarea regiunii și inclusiv a Afganistanului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Dați-mi voie să spun că este pentru prima dată de când uh, ne întâlnim în Comisia AFET, uh, în care uh, pot acum să vă mulțumesc pentru foarte buna colaborare pe care am avut-o cu dumneavoastră. Domnul Brock este uh, raportorul uh, privind uh, politica comună de securitate și ar trebui să dezbatem, de fapt, două rapoarte la care domnul Brock este autorul înainte de voturi. Sper să ajungă domnul Brock la timp. Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, <laughs> domnul Van Balen are cuvântul. Dați-mi voie să vă spun că am ajuns la punctul 5 de pe ordinea de zi, politica externă și de securitate, Cunoașteți proiectul de raport, a fost distribuit. Nu uh, vreau să îl prezint din nou în amănunt, plec de la ideea că ați citit cu toții documentul și voi face doar câteva observații inițiale. Am să vă rog ca până pe data de 17 octombrie să înaintați propunerile de amendament. Le vom uh, dezbate pe 8 noiembrie împreună cu reprezentanții parlamentelor naționale care uh, vor fi prezenți în acea zi aici. Și pe 14 noiembrie vom vota în comisie pentru ca raportul să ajungă să fie votat la plenul din decembrie. În ce privește politica externă și de apărare, constatăm că există evoluții interesante. Provocările sunt din ce în ce mai mari sau dacă nu sunt mai mari, sunt din ce în ce mai evidente. Și bineînțeles că uh, există um, o legătură între acel raport și raportul acesta, există și o propunere de strategie globală din partea vicepreședintei, pentru că um, există deja demersuri făcute la întâlnirea la nivel înalt de la um, Bratislava. Și există și o serie de propuneri dintr-o inițiativă uh, franco-germană și în uh, discursul domnului Jean-Claude Juncker din Parlamentul uh, European au fost referiri legate de o asemenea strategie. Deci la Bratislava, într-un fel, s-a schițat o foaie de parcurs și dacă vom avea raportul în decembrie pe ordinea de zi, e foarte bine, pentru că există o legătură și cu ședința Consiliului European din decembrie. Consiliul se va dedica um, parțial și problematicii uh, politicii comune um, externe și de securitate. Sigur că raportul ă, acordă atenție și vecinătății noastre și situația referitoare la vecini nu este chiar strălucitoare. Există și aici evoluții haotice la vecinii noștri, nu doar în Ucraina, dar și în Belarus și în alte regiuni. Și bineînțeles că trebuie să discutăm din acest punct de vedere relația noastră cu Rusia. În ultimele zile, cred că discuția pe care o avem privind relația cu Rusia ă, trebuie să acorde atenție și vecinătății noastre din ă, Sud și uh, Orientului Mijlociu. Din totdeauna am fost de părere că pentru multe din uh, problemele mondiale este nevoie de o colaborare cu Rusia pentru a rezolva crizele internaționale. Și oricât de duri am fi față de Rusia în contextul problematicii ucrainene, noi avem nevoie în continuare de colaborare cu Rusia. Pentru că din momentul în care Rusia, în cazul Siriei, nu mai este partener pentru găsirea unei soluții pașnice, ci este parte beligerantă, avem aici o problemă legată de schimbarea situației pe front. Și trebuie să ne punem întrebarea cum să reacționăm. Iar în ce privește sancțiunile, nu trebuie să uh, tot vorbim despre încă o jumătate de an de sancțiuni și, dragă Vladimir Putin, așteaptă să treacă jumătatea asta de an pentru a vedea cum ne poziționăm după aceea. Eu cred că nu ar trebui de la uh, șase la șase luni să uh, prelungim sancțiunile, ci de la bun început să spunem sancțiuni pentru un an, în felul acesta ne arătăm uh, mult mai serioși. Dar în ce privește regimul sancțiunilor, trebuie să ne gândim și dacă nu ajungem în situații pe care le-am cunoscut și cu uh, decenii în urmă, că produs resursele care sunt necesare pentru tehnologia uh, IT, dar și uh, produse cum sunt petrol sau altele până la urmă să fie puse sub un embargo. Un alt subiect. Cum putem face o legătură între securitatea internă și securitatea externă? Războiul clasic, teroarea, terorismul sunt câteodată legate între ele. Și ă, cum putem combate cauzele care duc la migrație. Deci trebuie într-un fel să analizăm lucrurile într-un context mai larg, securitatea internă, să o legăm de securitatea externă. Iar dacă mă gândesc la subiecte cum sunt Africa, Trebuie să ne gândim și la aspectele economice, problema soluționării perspectivelor de viață în Africa, ținând seama de condițiile de acolo și de factorii demografici din Africa. Trebuie să se afle în centrul atenției tot ceea ce întreprindem în ce privește repartizarea fondurilor uh, și uh, protecția uh, granițelor externe, relațiile cu Libia, cu Turcia, pentru a combate traficanții de persoane, înseamnă combaterea simptomelor, nu combaterea cauzelor. Pentru că în Siria este nevoie de uh, stabilirea păcii, în Africa, pe de altă parte, este o problemă legată de dezvoltare, o problemă economică și trebuie să vezi lucrurile îmbinate ă, legate între ele, când e vorba despre acorduri comerciale, de acorduri privind protecția mediului înconjurător, toate lucrurile sunt legate între ele și eu, din acest punct de vedere, îmi doresc o politică externă care să rezolve problemele noastre și ă, care să nu izoleze până la urmă Europa prin uh, ridicarea unor uh, garduri cât mai înalte. Dar ca să nu fie nevoie de asemenea garduri de protecție, este nevoie de o politică inteligentă în domeniul comercial, în domeniul economic și în acest context Cred că devine mai evident în discuții la modul general care trebuie să fie eforturile noastre și se discută și la nivel guvernamental și s-a discutat și la Bratislava și e nevoie de capacități corespunzătoare. În Uniunea Europeană o colaborare între serviciile de informații sunt chestiuni pe care le-am discutat frecvent în ce privește politica de apărare, un uh, headquarter comun, o, apăra, o agenție de apărare. Deci, uh, sunt chestiuni despre care noi uh, cu o jumătate de an în urmă nu uh, le formulam răspicat, dar care acum necesită o rezolvare și Tocmai de aceea cred că toate statele membre, care de altfel s-au pronunțat favorabil și uh, uh, cred că uh, ar fi fost o situație uh, de-a dreptul uh, ciudată că ministrul apărării din Marea Britanie să declare acum că nu putem să uh, ducem la îndeplinire aceste desiderate pentru că periclităm uh, NATO. Im Gegensatz zu Herrn glaube ich der NATO. Eu cred uh, că ar trebui așadar să continuăm în direcția aceasta și aș vrea să rog pe colegii noștri britanici, cine iese să nu îi împiedice pe cei care rămân să facă ceea ce doresc. Eu cred că și aceasta face parte dintr-o negociere corectă a Brexitului. Vrem să fim constructivi și noi, pentru ca să avem uh, în interesul ambilor o soluție cât mai bună. Nu trebuie să fie o ocazie de revanșare sau de răzbunare și aș dori fairness din partea tuturor ceea ce înseamnă și neîmpiedicarea capacității de acțiune, de cooperare a statelor membre care rămân în Uniunea Europeană. Eu cam atâta vreau să vă spun în legătură cu acest raport. Există sigur mult mai multe detalii, dar vreau să las lucrurile așa cum le-am prezentat până acum. Aș vrea să vă rog acum însă să contribuiți dumneavoastră și să-mi dați și câteva sfaturi. Sunt destul de dispus și să discut despre anumite propuneri pe care doriți să le faceți pentru ca să le integrez deja în propunerile pe care le voi face eu și pentru a îmbunătăți astfel raportul. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Acum are cuvântul cine? Doamna Calniete, vă rog, doamna Calniete. Thank you. I was not expecting that I will be... Mulțumesc. Nu mă așteptam să fiu chiar prima aleasă. Vă mulțumesc oricum, domnule președinte. În primul rând, Aș vrea să spun că salut raportul dumneavoastră pentru că ține cont foarte bine de momentul în care ne aflăm acum. Și aș vrea să fac uh, mai multe comentarii. În primul rând, uh, mi se pare foarte bine că cereți uh, statelor membre să-și iau un angajament de 2% ca și angajament clar și 20% din bugetul militar pe care să-l cheltuiască pe echipamente majore. Mai mult decât atât, aș sugera să se aplice același angajament și pentru SAE, respectiv uh, diplomație și dezvoltarea apărării, în proporție de 3% din PIB. Și acum câteva cuvinte în legătură cu uh, sediul pentru că de când a început această dezbatere, Am uh, avut mai multe consultări cu ministrul apărării și cu ministrul afacerilor externe de la mine de acasă. Și acest termen de sediu general este greu de acceptat ar trebui să arătăm că nu e vorba aici de crearea unei noi structuri, așa cum uh, spuneau uh, consilierii președinției, ci e vorba de a crea o capacitate uh, civilă de planificare care să coordoneze mai bine capacitățile și facilitățile existente respectiv între cele militare și civile. Și voi prezenta câteva amendamente pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Am să citez din comentariul uh, domnului Fleckenstein, care este raportor din umbră. Să vedem ce a scris. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului, președintelui Broc, pentru acest raport. Raportul ține cont foarte bine de noua strategie globală a UE care a fost prezentată în fața Consiliului European și care a fost dezbătută după aceea în plenarea din 6 iulie la Parlament. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol mai puternic în afacerile globale și cetățenii europeni și-au exprimat așteptările în acest sens în mai multe sondaje. Cetățenii europeni doresc ca Uniunea să fie mai eficientă decât astăzi, să se țină cont de uh, valorile lor, valoarea democrației, a statului de drept, uh, cooperare și să promoveze uh, stabilitatea economică și politică în vecinătatea imediată și să-și aducă contribuția la inițiativele internaționale pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, a terorismului și a alte provocări globale. În contextul în continuă schimbare în ziua de astăzi este important să să revizuiască în mod constant uh, strategia globală a UE. Iată de ce susținem ideea unei dezbateri anuale în legătură cu felul în care se implementează această strategie. Și ținând cont de noua strategie globală și noile inițiative, cum ar fi, de exemplu, întărirea strategiei de apărare și securitate, e clar că acest aspect, acest aspect trebuie să-i se acorde mai multă importanță. Orice inițiativă care are legătură cu operațiunile armate implică și costuri suplimentare, deci statele membre trebuie să ofere fondurile necesare. Securitatea trebuie să se facă nu prin mai multe arme, ci prin evitarea dublării eforturilor și a suprapunerii de eforturi între statele membre și o mai bună cooperare în acest domeniu. Totuși, considerăm că puterea diplomației europene, așa cum arată și raportorul, ar trebui, în primul rând, să se bizuie pe contribuția uh, europeană la diplomația internațională. Forțele europene trebuie să-și aducă contribuția pentru a avea o guvernanță globală mai eficientă. De aceea este esențial să consolidăm SAE atât prin uh, întărirea expertizei sale și a capacităților de care dispune, cât și în asigurarea unei componente europene în cadrul acesteia. Lucru pe care trebuie să susținem în uh, raportul, uh, în proiectul de raport. Și acum, pe o notă personală, domnule președinte, sunt absolut de acord uh, cu dumneavoastră. Consider că ar trebui să întărim ideea noastră de apărare și să o cerem și din partea statelor membre. Însă, atunci când vorbiți despre comerț și alte teme, e clar că acordurile de arme și acordurile pe marginea exporturilor de arme trebuie să se facă în mod coerent pentru ca statele membre să țină cont de exporturile de arme și de aceste acorduri militare ca un instrument uh, și pentru a ajunge la o armonizare a politicilor la nivel european. Mulțumesc! Domnul Van Balen, mulțumesc, domnule președinte. ținând cont uh, de problemele pe care le avem în regiunea noastră și asta nu înseamnă că uh, în America Latină sau în Africa nu sunt probleme și nu sunt importante, dar uh, ar trebui să ne centrăm pe regiunea noastră și de aceea trebuie să ne centrăm pe propriile noastre capacități militare. E clar că trebuie să punem banii în măsură să susținem declarațiile pe care le facem. Și E clar că NATO va fi esențial, mai ales uh, după ce Regatul Unit uh, va fi părăsit Uniunea Europeană. Și dacă ne uităm la Rusia, acea abordare dublă, pe de o parte uh, putem vorbi cu comunitatea internațională, pe de altă parte avem și posibilitatea de a impune sancțiuni și Rusia deocamdată nu ne oferă ocazia să le retragem sau să le atenuăm. Și tocmai pentru că s-a stabilit că au existat, a existat artilerie care s-a dus în teritoriile ocupate de rebeli și s-a întors în Rusia, e clar că vom ști mai multe după câteva luni de zile în legătură cu implicarea Rusiei și probabil că în loc să cerem ridicarea sancțiunilor vom cere sancțiuni și mai stricte. Oricum, raportul este foarte bun în excelență, în esență. Mulțumesc! Domnul Meserici, mulțumesc, domnule președinte. În general, suntem de acord cu textul pe care l-ați prezentat, în special în ceea ce privește provocările globale și contextul actual prin care trecem. Avem totuși și câteva îngrijorări și, bineînțeles, vom prezenta amendamente pe marginea acestora. În primul rând, noi considerăm că imaginea poate nu e atât de negativă pe cât ar părea să fie. De multe ori, Uniunea Europeană nu știe să comunice prea bine succesele sale și chiar și această politică externă și de securitate a reușit lucruri deosebite care de multe ori nu sunt cunoscute nici măcar aici. Deci trebuie să fim atenți la acest punct. Pe de altă parte, o politică comercială trebuie să țină clar de PESC și PESA și de politicile de dezvoltare pe care le avem, care ar trebui să ne ghideze a, pentru a vedea care sunt obiectivele cele mai urgente. E clar că îngrijorările legate de probleme pe termen scurt și mijlociu ne atrag atenția și uh, ele ne fac să facem investiții în domeniul securitar pe termen scurt, ceea ce nu este o abordare bună. Pe de altă parte, nu ar trebui să pierdem din vedere principalul nostru obiectiv și anume prevenirea conflictelor. Uh, e adevărat că ne-am centrat pe soluționarea acestora, însă prevenirea conflictelor ar putea fi și mai importantă în anumite regiuni decât uh, o implicare directă ulterioară conflictelor. Ținând cont de toate aceste comentarii, vom prezenta amendamente și, în general, susținem raportul. Mulțumesc! Domnul Chelam, mulțumesc, domnule președinte. Există doar o problemă la acest raport. E prea bun ca să-l mai uh, amendăm, dar voi uh, încerca din greu, voi încerca să-l îmbunătățesc. Este important să avem o evaluare realistă a contextului internațional și există o realitate pe care nu o putem ignora și cu toate acestea mulți factori de decizie preferă să o ignore. Într-un fel, poate speră că realitatea dinainte să revină la putere. Acest raport însă se centrează pe această nouă realitate și arată că criza actuală poate fi văzută ca o oportunitate. Însă aceasta înseamnă, în primul rând, ca statele membre să-și schimbe propria lor mentalitate. Uniunea Europeană poate fi un actor global important dacă statele membre vorbesc cu o singură voce. Cu toții suntem de acord. Asta înseamnă, în primul rând, să existe și contribuții financiare, pentru că politica de securitate trebuie să fie întărită. Și nu sunt de acord cu alineatul 8, în care se spune că singura modalitate realistă de a întări capacitățile într-un context de restricții bugetare este acela de a crea mai multe sinergii. Este adevărat, însă, mă întreb când va veni acel moment în care să nu mai existe restricții bugetare. Deci ar trebui să ne schimbăm mentalitatea, pentru că nu suntem, dacă nu suntem pregătiți să reacționăm adecvat în momente de crize, probabil că mâine va trebui să reacționăm în momente de război. Și contribuția financiară la sistemul nostru de apărare ne va ajuta tocmai în ziua de mâine. La alineatul 9, acesta cred că trebuie să fie susținut de întreg Parlamentului, pentru că e un mesaj foarte clar aici că e nevoie de fonduri suplimentare din partea statelor membre și că ar trebui să profităm de revizuirea la jumătatea parcursului a cadrului financiar multianual în acest scop. De asemenea, pentru a trece la implementare, Cred că structura care este prevăzută de tratatul de la Lisabona este foarte potrivită. Și pentru că am ajuns la capitolul implementare, schimbul de informații cu Eurojust, de exemplu, este menționat aici. Și cred că ar trebui să vorbim de partajarea de informații, în special între serviciile de inteligență ale statelor membre. Am, a existat o conferință asupra cibersecurității și se arăta acolo că aceste schimburi de informații funcționează între statele membre dacă există relații bune între funcționarii respectiv din uh, serviciile de inteligențe omologe. Acest lucru ar trebui să fie însă automat. De asemenea, în ceea ce privește Rusia, se cere o strategie mai realistă și așa cum tocmai se spunea, nu ne putem permite să fim divizați, pentru că de credibilitatea noastră depinde și de unitatea noastră depinde dacă vom reuși să facem ceva la nivel internațional față de Rusia. Și aici uh, intervine și problema sancțiunilor. În sfârșit, la aliniatul 19, cred că am putea folosi un limbaj uh, mult mai dur. Aprofundarea relațiilor cu SUA și Canada nu numai că este de interesul nostru strategic, dar este un lucru absolut obligatoriu dacă uh, țările democratice precum ale noastre doresc să aibă o putere de influență asupra Rusiei. Dacă vorbim despre cibersecuritate, ar trebui ca acest punct să fie introdus în toate relațiile de parteneriat pe care le avem cu țările terțe. Mulțumesc! Domnul Weigel. I... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mă alătur tuturor celor care consideră că este foarte amplu acest raport, foarte complex și respectă dimensiunile importante ale securității care contează pentru noi. Îmi lipsește ceva despre importanța strategiei de extindere în legătură cu un proces care a început de mult și care este în curs. Deci aș vrea să vă rog să-mi acceptați un amendament cu privire la extindere. Capitolele despre relațiile noastre cu Rusia mi se pare echilibrate în raport și le susțin. Dar nu sunt foarte sigur dacă strategia sancțiunilor a dus la rezultate pozitive. Mi-e teamă că a întărit guvernul Putin și de asemenea cred că ne-a făcut rău în ceea ce privește interesele noastre economice, a adus daune. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Pieterle. Vreau și eu să vă felicit pentru încă un raport foarte bun redactat de dumneavoastră și mai ales pentru aliniatul numărul 2 viitorul politicii comune de securitate și uh, externe uh, a UE depinde de felul în care acest aliniat va fi înțeles de mai mulți actori. Cred că putem să ne punem de acord pe o diagn- un diagnostic ambițios și realist, dar o abordare 3D și o îmbunătățire a capabilităților de securitate și de apărare sunt necesare, scrie aici, numai dacă se asigură voința politică, ceea ce s-a menționat deja de către alți colegi înainte. Aceasta înseamnă că trebuie să avem aceleași opinii despre Rusia, Turcia, Orientul Mijlociu, Asia și alte punct, puncte fierbinți pe care nu ne-am pus de acord până acum. E clar că politica soft power nu este neapărat cea mai bună. Iar acum, în legătură cu aliniatul 29, aș vrea să adăugăm aici dialogul intercultural. Diplomația culturală este menționată, dar eu cred că nu am epuizat, de fapt, capacitatea puterii soft în acest domeniu. Iar apoi, în final, eu nu cred că toți partenerii, toate regiunile trebuie să fie menționate, dar sunt de acord cu colegul meu care spune, domnul Weigel, că Balcanii de Vest trebuie să fie menționați și uh, aș vrea și eu să înaintez un amendament în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, domnul Miliamon. Sunt absolut de acord cu ce au spus colegii mei și eu vreau să salut uh, și vreau să mulțumesc domnului Brock pentru raportul său, uh, bun ca întotdeauna. Vreau să îi mulțumesc pentru eforturile făcute și pentru rezultatul la care a ajuns. Este un raport echilibrat și, în plus, se centrează pe problemele noastre europene. Sunt absolut de acord uh, cu uh, descrierea făcută la alineatul 1 și 2. Ce lucruri bune a făcut uh, Uniunea Europeană? Poate n-aș vorbi la alineatul 2 de globalizare, pentru că uh, există o legitimitate care, pe care globalizarea oferă, de fapt, Uniunii Europene. Însă dacă vorbim de virtuțile UE, uh, din păcate, așa cum spune raportorul, mulți uh, au uitat care sunt acestea. Uh, în context internațional, bineînțeles, nu putem intra în prea multe detalii pentru că s a lungit prea mult raportul și, pe de altă parte, acea nevoie de revizuire a strategiei globale la 5 ani mi se pare o idee foarte bună. Și nevoia de a duce mai departe această politică mi se pare esențială, pentru că până la urmă acesta este unul din aspectele pozitive, să spunem așa, al Brexitului. Faptul că vom putea face în sfârșit progrese la această dimensiune atât de importantă, așa cum spunea domnul Peterle, cu acel soft power. Și un alt punct important, Rusia. Ca mulți colegi de aici, eu unul mi-aș dori să cooperăm cu Rusia pentru că Rusia este un actor global foarte important, însă ce se întâmplă cu Siria ne-a decepționat foarte mult și cred că ar trebui să găsim o perspectivă pozitivă pentru viitoarea relație a UE cu Rusia. Încă două comentarii minore. Sunt absolut de acord uh, că Uniunea Europeană are puterea de a transforma, așa cum spunea și Marc Leonard, și Uh, aceasta s-a făcut în special prin procesul de extindere. Însă nu știu dacă se înțelege prea bine despre ce se vorbește la aliniatul 29, acea putere normativă față de dreptul internațional, față de relațiile internaționale sau faptul că Uniunea Europeană ar fi o organizație care are uh, anumită nomenclatură juridică. Cred că aici am putea defini mai bine lucrurile. Și un ultim comentariu referitor la multilateralism și cooperarea foarte bună pe care o avem la nivelul Națiunilor Unite. Îmi lipsește acest punct. În încheiere aș vrea să prezint uh, un ultim detaliu, tocmai pentru că raportul este atât de bun și mi-aș dori să fie chiar și mai bun dacă se poate. La liniatul 7 e vorba de o chestiune de ordine aici pentru că se vorbește de uh, apărare, dezvoltare și diplomație. Eu le-aș spune invers, diplomație, dezvoltare și apărare, pentru că de-aia ne aflăm la Comisia de Afaceri Externe și nu la Subcomisia de Apărare. Cred că uh, le-aș inversa, diplomație, dezvoltare și apărare. Mulțumesc! Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vă felicit pentru acest proiect de raport pe care l-am așteptat cu mult interes și dumneavoastră nu ne-ați uh, dezamăgit. Ați uh, produs într-adevăr un raport excelent cu care suntem foarte mulțumiți, însă această dezbatere are ca obiectiv să îmbunătățim documentul. Într-adevăr, acest raport eu sper că va putea să reprezinte un pas clar înainte în punerea de acord pe o strategie globală pe care a prezentat-o doamna Mogherini și sper în același timp că o să putem să avem nu numai o strategie globală, ci sper să putem să devenim un actor global pe o scenă internațională. De fapt, Există anumite puncte pozitive în ceea ce privește cooperarea dintre UE și NATO, care este foarte necesară în situația de securitate pe care o experimentăm acum la nivel global. Dar aș vrea să subliniez nu numai cooperarea cu NATO, dar aș vrea să mă refer și la relațiile transatlantice și la relațiile transatlantice, uh, legăturile transatlantice între UE și SUA mai degrabă. Pentru ca să nu lăsăm lucrurile să o ia în derivă după alegerile prezidențiale din America. Sper ca această cooperare să devină importantă pentru ambele părți și să nu se intre în tendințe izolaționiste de vreun fel. De fapt, sunt de acord cu colegii care au menționat extinderea. Extinderea este un instrument foarte important pentru reforme și pentru cooperare în cazul vecinătății. Însă, în același timp, la aliniatul 18 vorbiți despre o cooperare strânsă cu țările din Europa de Est. Aici aș spune că ar trebui să devenim puțin mai clari. Trebuie să vorbim despre angajamente bilaterale mai degrabă. Trebuie să admitem că avem totuși o întârziere din partea noastră față de ele. Aceste țări au adus rezultate bune, au ajuns la un moment dat, de exemplu, în acordurile de liberalizare a vizelor destul de departe. Și noi suntem în întârziere, trebuie să acceptăm așa ceva. Aici, în Parlament, de exemplu, într-un dialog trilateral cu Consiliul și cu Comisia, nu putem să nu acceptăm că am întârziat lucrurile și uh, Cred că, în fine, trebuie să dăm un rezultat atunci când condiționalitatea este îndeplinită. Deci ar trebui totuși să reacționăm mai repede la condițiile îndeplinite. Și în final, domnule președinte, mai târziu o să votăm raportul doamnei Fotiga cu privire la propagandă și dezinformare și trebuie să acceptăm că realitatea nu este întotdeauna atât de bună cum vedem noi la prima vedere. Există totuși o, anumite tensiuni și cred că dacă menționăm acest lucru în raportul dumneavoastră ar fi bine dacă spunem anumitor lucruri pe nume și mi se pare că am fi mai coerenți. Așadar, da, eu cred că s-ar putea să mai înaintăm amendamente, dar oricum felicitări foarte, foarte, din partea mea și pentru acest proiect de raport. Domnul Galer, mulțumesc foarte mult și eu sunt pentru direcția generală în care merge acest raport și salut faptul că uh, pe de o parte, situația în lume în momentul de față și posibilitățile pe care le vom avea după Brexit uh, să fie folosite la maxim. Aș vrea să mă concentrez asupra punctului 10 și pe bullet points-uri, pe puncte. Pentru că a fost întrebat înainte în ce măsură cartierul general uh, este o problemă în anumite capitale pentru felul în care sună. Poate că ar trebui să fie mai clar ce intenționăm să obținem prin acest cartier. De exemplu, am putea să spunem că crearea unei, uh, unui cartier general civil-militar prin punerea în comun a infrastructurii existente, CPCC-ul, CMMP-ul, Comanda Militară. Există deja toate aceste structuri și de aceea ar fi vorba doar să le punem în comun pe acestea pentru ca ele să poată să își îndeplinească funcția de cartier general. Nu trebuie să creăm impresia în capitalele europene că se creează structuri noi, ci din contră că se folosesc mai bine cele care există. Și altceva, ar trebui să mai uh, spunem și că nu prin planificare strategică operațională, ci în engleză scrie Planning and Conduct Capabilities. Deci noi facem planificarea de la Bruxelles, dar punerea în aplicare se face în continuare în cartierele generale să fie clară această repartizare și ar trebui să facem un rezumat mai clar. Deci nu trebuie să ne concentrăm numai pe planning, ci și pe conduct. Nu știu în ce măsură se poate traduce cu punere în aplicare în alte limbi, dar ar trebui completat. Nu e vorba, deci, decât de misiunile UE de uh, PESC și nu de PESA, îmi cer scuze. Și deci nu ar trebui să se creadă că e altceva. Am putea astfel să înlăturăm anumite temeri în capitale. Încă o idee din partea mea. S-a dat deja un indiciu în direcția activării PESCO. Poate că ar trebui să folosim remarca foarte neplăcută a ministrului de apărare britanic pentru a activa deja, pentru că se poate și fără aprobarea britanică. Deja de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona s-ar fi putut activa instrumentul acesta și poate că ar fi o variantă cu cei care vor să se meargă înainte. Și apoi, dacă facem așa ceva, pentru că este comunitarizată, am putea să avem acces la bugetul european și la infrastructurile pe care le avem în general, nu numai în domeniul apărării, să contribuim operațional mult mai bine la obiectivele pe care ni le-am stabilit. Și un ultim punct în legătură cu sancțiunile, eu sunt de părere că au fost necesare aceste sancțiuni și sunt în continuare, și că trebuie să ne gândim, mai ales având în vedere comportamentul uh, aliaților sau partenerilor noștri în Siria, dacă n-ar trebui de fapt să fie sporite. N-aș spune chiar că n-au avut un efect uh, deloc. A fost un, un răspuns civilizat uh, la ceea ce a făcut Rusia. Nu am răspuns ochi pentru ochi, pentru că ochi pentru ochi ar fi fost să trimitem trupe în, în Ucraina pentru ca să răspundă la agresiunea rusă. Noi n-am făcut așa ceva, noi am făcut mai puțin, am impus numai sancțiuni, deci eu cred că încă de la început am făcut practic o ofertă Rusiei să vină înapoi la un nivel diplomatic pentru ca să găsim o soluție la acest nivel. De aceea, din această perspectivă, mi se pare greșit să spunem că sancțiunile ar fi avut un efect contradictoriu. Nu sunt gata să accept așa ceva. Am reacționat civilizat, după părerea mea, și tocmai nu ne-am comportat exact ca agresorul de la Moscova. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. A, îmi cer scuze mai dorea cineva de la socialdemocrat să ia cuvântul, dar nici măcar n-am apucat să-mi termin textul oricum și e rândul meu deja. Mulțumesc foarte mult! Este aproape jenant, dar uh, nu mi-amintesc când a fost ultima dată când uh, un raportor să fi primit atâta susținere și atâta laudă și atunci puteți să mai adăugați și vocea mea la lista de laude pe care l-ați primit. Singura rezervă din partea mea, dacă pot să spun că este o rezervă în aceste condiții, este că ar fi trebuit să acționăm mai repede. Cel puțin acum un an, poate chiar mai devreme. Și altceva ce aș vrea să adaug, pe care eu aș vrea să-l subliniez mai mult decât este subliniat acum în raport, se referă la Siria și lipsa noastră de acțiune față de Siria. Pentru ca să umplem vidul care s-a creat prin uh, terminarea negocierilor între Rusia și SUA. Mi se pare că este strigător la cer. Europa chiar trebuie să acționeze rapid și cel 500 de milioane de oameni în Europa care cer o soluționare a acestui conflict merită un răspuns. Nu cred că mai putem să lăsăm să aștepte subiectul acesta, mai ales având în vedere circumstanțele grave pe care le simțim pe Europa ne afectează mai mult decât ne-a afectat orice conflict din zonă. Mulțumesc. Domnul Cucan acum. Mulțumesc. Vreau și eu să mă adaug numele pe lista celor care vă felicită, domnule președinte, pentru că ați pregătit un proiect de raport foarte bun care subliniază toate aspectele importante cu care se confruntă acum Uniunea Europeană în politicile sale externe. Sunt de acord cu mesajul că situația actuală ar trebui să fie folosită ca o oportunitate pentru a crea mai multă politică comună și de securitate. Aș vrea de asemenea să, să subliniem și care sunt avantajele politicii externe comune ale UE, de exemplu, cele de natură um, cooperantă în, în ceea ce privește uh, statele UE, Uniunea Europeană ar trebui să-și întărească relațiile cu partenerii stabili, strategici și să rămână un actor important pe scena internațională. În același timp, Uniunea Europeană trebuie să rămână unită atunci când e vorba de activitățile de pe scena internațională, cum ar fi, de exemplu, în cadrul ONU, ceea ce nu este cazul în momentul de față. Avem nevoie și de o concentrare mai bună asupra politicii de vecinătate, pentru că, așa cum o spun uh, obiectivele noastre, nu trebuie să lăsăm uh, să treacă instrumentele de politică externă pe care le avem și care ar putea avea un impact pozitiv asupra politicii externe în general. Și dacă vorbim despre securitate, ar fi bine să acceptăm și complexitatea subiectului. Europa se confruntă cu multe amenințări de securitate, terorismul, cibersecuritatea și securitatea frontierelor externe, securitatea energetică și așa mai departe. Deci ar trebui să ne gândim că e o problemă globală pentru care trebuie să îmbunătățim cooperarea în sânul Uniunii Europene, dar și cooperarea cu partenerii globali și cu organizațiile din afară. Ce să facem atunci cu raportul uh, în această fază? Sunt de acord cu colegii care au spus că ar fi bine să adăugăm o propoziție pe aici pe acolo pentru ca să explicăm ce planuri de viitor avem. Eu cred de asemenea că e nevoie să facem o anumită nuanțare, însă nuanțarea trebuie făcută într-o manieră care să nu dăuneze echilibrului și complexității raportului acesta. Mi se pare foarte important să încercăm să îmbinăm aceste cerințe. Mulțumesc! Mulțumesc! Cam acestea au fost remarcile și atunci vreau să răspund puțin la ceea ce ați comentat. În primul rând, doamna Calniete m-a întrebat de cele două procente și de efectele sinergetice. Cele două procente de cheltuieli uh, pentru apărarea, adică ridicarea cheltuielilor la 2%, um, și credibilitatea măsurii de 2,7%. Cu cât este însă mai des cerută, cu atât va veni mai târziu, după părerea mea. Aceasta este realitatea. Ar fi mai realist, dacă ne uităm la situația bugetară a statelor membre, să folosim uh, sinergiile care se pot face. Eu nu exclu cele 2% pentru că și eu sunt de partea lor. Însă, pe de altă parte, eu cred că mai bine ajungem la rezultate mai întâi prin sinergii. Unii spun că noi cheltuim 200 de milioane de euro din statele membre pentru apărare. O serie de state membre au un buget de 80% suplimentar în domeniul apărării, deci care depășește planul inițial. Nu mai au loc deloc să mai angajeze soldați. Și nici în țara mea, de exemplu, Bundesverul are costuri de 77%, pentru că și orice întreprindere ar fi uh, falimentară cu astfel de cheltuieli suplimentare. Am senzația că în Germania avem cu atât mai puțini soldați, pe cât avem mai mulți uh, funcționari în ministere. Și mi-e teamă că peste tot în statele membre situația este așa. Dividendele de pace după 1989, evenimentele de fapt au dus la o, la o scădere a numărului de contingente, a contingentului în general și cred că de aceea tema sinergiilor este foarte de actualitate. Trebuie să se înțeleagă că statele membre trebuie să coopereze și acolo unde lipsesc banii și unde se, se pot pune în comun vor fi făcute economii foarte considerabile. Mă gândesc, de exemplu, și la cercetare, la achizițiile de material în domeniul uh, apărării e foarte important să putem să convingem cetățenii că prin banii lor se poate face mai mult decât s-a făcut până acum. Și cred că această discuție trebuie să fie purtată și în opinia publică. Ministerele de apărare din statele membre cu siguranță nu o să vrea această discuție în afară. Ei vor să țină de numărul ridicat de funcționari pe care l-au și nu vor porni discuția. Dacă însă avem discuția despre uh, miniștrii de apărare, trebuie să folosim și această variantă ca alternativă față de creșterea cu 2%, pentru că se pot atinge obiective și așa. Doamna Calniete, dar și domnul Galler au vorbit despre cartierul general. Într-adevăr, la cartierul general nu e nevoie să mai spunem prea multe, trebuie să precizăm ce înseamnă cartierul general, dar eu cred că se va putea face această clarificare pentru ca să înțeleagă toată lumea ce este. S-au făcut deja câteva propuneri directe ca să putem reuși și cine este interesat poate ar putea să vină la o întâlnire pe care să o organizăm pentru a putea discuta exact cum să formulăm și să găsim la un, amend- un amendament de compromis care să poate fi acceptabil. Așa cum sunt de acord, domnul Cucan vorbea despre nuanțare, sau de actualizare. Un prieten a menționat Siria. Calendarul va conta foarte mult Și în amendamentele de compromis va trebui să introducem și o, un calendar. Documentul însă a fost încheiat atunci când eu nu eram destul de conștient despre situația din Siria având în vedere evenimentele din ultimele 10 zile, când deja terminasem raportul, deci trebuie, bineînțeles, să mai nuanțăm lucrurile. Întrebarea legată de soft și hard power a fost uh, bine explicitată. Domnul Meserich, domnul Leeds, obiectivul nostru a fost întotdeauna prevenirea conflictelor. Orice altceva este deja un eșec al politicii dar câteodată e nevoie și de hard power pentru ca să putem face prevenirea conflictelor. Și noi momentan nu stăm prea bine la acest capitol. Suntem cei mai mari creditori în ceea ce privește Siria și va trebui să fim la fel și atunci când vom ajuta la reconstrucție, însă problema păcii și combaterii războiului nu este luată în serios de către majoritatea celor implicați. Deci mi se pare că aceasta e întrebarea cheie la care trebuie să răspundem. Și pentru ca să putem într-adevăr să impunem uh, varianta noastră, o să reușim, cred eu, că dacă discutăm mai departe. Domnule Weigel, extinderea ați menționat va trebui să vedem uh, cum formulăm, am discutat despre extindere, într-adevăr este un obiectiv politic important și trebuie să ne asigurăm că extinderea de până acum însă este și ea dătătoare de pace și uh, să demonstrăm că a fost bine gestionată. Însă extinderea are și ea limitele ei. Dacă după aceea vorbim despre incapacitatea de acțiune a Uniunii, ne lovim de aceste limite și mi se pare bine că am discutat despre alegerea între statutul de membru de plin sau alte instrumente, cum ar fi, de exemplu, un spațiu economic european plus, cum ar fi Norvegia, să oferim țărilor uh, să fie mai apropiate de Uniune, pentru că nu își îndeplinesc nici pe departe condițiile de aderare și deci totuși au unele capacități pe care le putem folosi. Trebuie să ne consolidăm în primul rând noi patria, ca să spun așa, europeană, pentru a putea să mai uh, facem promisiuni, de exemplu, în Balcanii de Vest. Nu vreau să fiu înțeles greșit aici. Și ca să nu fiu înțeles greșit, precizez că un nou instrument ar fi necesar tocmai pentru a umple golul. Fie că e vorba de o parte din vecinătatea estică sau și pentru Turcia, de exemplu, pentru o perioadă limitată. Oricum, eu cred că Trebuie să facem o propunere de îmbunătățire a instrumentelor actuale și dacă cineva are vreo idee, sunt foarte recunoscător pentru ceea ce îmi veți prezenta. Îi mulțumesc și domnului Peters, Peterle. Domnul Milan Mon, despre globalizare, eu zic că trebuie să vorbim, trebuie să vedem care sunt problemele și înțeleg îngrijorarea dumneavoastră. Și în legătură cu Brexitul, mi este destul de clar că ieșirea Marii Britanii este o slăbire a politicilor și a capacităților noastre de politică externă și de apărare, cu toate posibilitățile suplimentare pe care le vom avea, pentru că avem și aspecte pozitive după Brexit, dar uh, trebuie să nu pierdem din vedere că o Mare Britanie constructivă, implicată în structura de apărare și de politică externă, ar fi fost de fapt cea mai bună soluție. Trebuie să ne gândim de aceea atunci când negociem Brexitul, dacă nu ar trebui să continuăm, continuăm o relație în ceea ce privește capacitățile de apărare și de politică externă în uh, viitor, după ieșirea Marii Britanii și că n-ar trebui de fapt să decuplăm complet uh, această țară de subiectul uh, de apărare, pentru ca să nu devină o țară terță complet, ceea ce ar fi foarte păcat. Normativ în ce privește puterile normative? Eu mă refer aici la drept internațional, dar și o serie întreagă de prevederi care depășesc uh, acest domeniu și poate că putem găsi o formulare mai precisă ca să nu se creeze neînțelegeri. Sigur, e corect. Diplomație, uh, dezvoltare, apărare este într-adevăr ordinea cea mai bună. Domnul Austrevicius. NATO uh, este uh, necesară, uh, obligatoriu necesară în Europa pentru securitatea colectivă. Ca atare nu trebuie decât să consolidăm relația cu Statele Unite. Și dacă din acest punct de vedere doriți să mai adăugați o frază, aș fi recunoscător. Dar nu ă, trebuie să ne folosim de acest raport ă, pentru a defini din nou ă, relațiile cu Statele Unite. Să nu ajungem până la urmă la o idee de confruntare, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. În ce privește vizele, eu cred că aceste chestiuni trebuie să fie rezolvate până în decembrie. Nu are rost să mai introducem această idee în raport din acest punct de vedere, cum s-a derulat întâlnirea tripartită? Se pare că încă nu s-au făcut progrese. Deci, poate mai vorbim o dată cu colegii noștri din Comisia Libe pentru că trebuie să găsim o soluție și pentru actele delegate și de punere în aplicare. Din acest punct de vedere, uh, nu trebuie să punem sub semnul întrebării principiile pe care uh, se bazează activitatea în acest Parlament. Trebuie să ne păstrăm capacitatea de acțiune. Și aș dori să spun că uh, nu doar parlamentarii trebuie să fie rezonabili, dar și Comisia și Consiliul trebuie să fie rezonabili pentru că dacă se face apel la noi, uh, fiți rezonabili, putem uh, întoarce această armă, să spunem, fiți și dumneavoastră rezonabili. Și eu cred că nu este cazul ca în Consiliu, până la urmă, să exercite uh, presiuni și reprezentanții Georgiei sau Ucrainei pentru ca parlamentarii să devină mai rezonabili. Cartierul general. Am spus deja. Și e vorba de capabilitățile de planificare și de contact aici să fie foarte clar că vrem să uh, existe și o valoare adăugată, nu doar o creare de sinergii. Trebuie să existe un salt calitativ. Dacă aș fi un vechi marxist, aș spune că e nevoie de un salt calitativ care să devină mai evident pentru ca în felul acesta să ajungem să facem diferența. Dar cred că în felul acesta uh, m-am referit la toate intervențiile. Vă mulțumesc foarte mult și aștept amendamentele dumneavoastră și vă stau la dispoziție în zilele următoare, dacă mai există mici neînțelegeri, să încercăm să le clarificăm. Mulțumesc! Și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Și anume la un raport important acordurile comerciale între Uniunea Europeană și statele membre pe de o parte și Columbia și Peru pe de altă parte și, de asemenea, luarea în considerare a aderării Ecuadorului. Nu cred că este cazul să vă țin acum un discurs pentru că este un raport mai degrabă tehnic, dar vă stau la dispoziție uh, să vă răspund la întrebări. Dacă nu există întrebări, câteva informații despre calendar. Termenul limită de depunere a amendamentelor a fost, dacă nu mă înșel, 4 octombrie. Deci, astăzi ar fi trebuit să dispunem deja de amendamente. Ah, se pare că nu au existat amendamente. Deci pe 20 octombrie vom putea să votăm în comisie. Dar îi dau cuvântul domnului Howie care dorea să intervină. Da, nu este un subiect controversat, dar uh, cer scuze, poate că este ultima posibilitate pentru mine uh, să intervin. Am încercat întotdeauna să tratăm problematica ca fiind una specifică regiunii. Da, este uh, o regiune uh, problematică și din punct de vedere al protecției mediului înconjurător. Eu personal am avut contacte cu uh, colegi din Ecuador, uh, inclusiv pe uh, problemele legate de persoanele cu dizabilități și uh, Eh, voi fi un eh, interlocutor eh, în sistemul Națiunilor Unite pentru problematica specifică și Eh, știți că am avut și o întâlnire cu ambasadorul Ecuadorului de la Geneva, care a venit la Bruxelles și ne-a prezentat problematica țării sale. Și din punct de vedere economic eh, este o relație eh, binevenită. Dar să ținem seama și de cooperarea politică existentă între noi și Ecuador. Mulțumesc! Sunt absolut de acord cu această intervenție, dar până la urmă trebuie să Uh, punem preț, evident, și în relația cu aceste state pe problematica drepturilor omului, al libertății de opinie, a libertății uh, mass media, toate acestea trebuie să fie menționate. Eu uh, cred că domnul Scholz nu va transforma acest raport într-o rezoluție, așa cum procedează de obicei. Deci, nu e nevoie de o rezoluție vis-a-vis -vis de Ecuador. Bun. Eu cred că trebuie să uh, ne gândim care sunt interesele noastre ne dorim cooperarea pe care domnul Howitt a descris-o cu uh, anumite uh, accente puse pe problematica drepturilor omului. Mai dorește cineva să intervină? Cred că nu știu dacă am discutat despre Columbia, nu știu dacă și Georgia este un subiect care ne preocupă, pentru că mai avem o jumătate de oră la dispoziție. Uh, n-ar fi foarte bine să ne despărțim acum și să revenim pentru voturi, așa că propuneți dumneavoastră care este subiectul pe care am putea să-l discutăm să uh, vorbim acum despre Siria? Ar fi momentul potrivit? Also ich würde Vorschlag machen, dass ihr... Eu Vă uh, propun, dacă doriți să participați și dumneavoastră la o dezbatere, să discutăm puțin despre Siria. Cine vrea să facă o pauză, poate să facă o pauză. Pentru că noi am văzut că acum uh, zilele trecute ne-au creat dificultăți. Părerea mea este că trebuie să încercăm să găsim o soluție între Statele Unite și Rusia ă, pentru a putea până la urmă să ajungem la o înțelegere ă, de ă, încetare a luptelor, pentru că, iată, ne aflăm într-o situație în care nu se dorește, de fapt, găsirea unei soluții, și că se insistă ca prin mijloace uh, armate să se impună până la urmă o soluție. Iar uh, uh, acum să lași eventual pe rebel să se retragă din Aleppo, asta deja pare a fi mai degrabă un eșec. Iar eu mă întreb uh, cum poate un președinte care uh, atât de mult timp s-a comportat astfel cu poporul său să continue să conducă o țară. Din acest context trebuie să ne gândim dacă uh, am putea până la urmă să aducem pe american, pe ruși și pe europeni uh, la masa dezbaterilor, dar și uh, statele uh, de tip proxy war, care într-un fel au fost implicate în războiul hibrid, uh, ar fi Teheranul sau Arabia Saudită, să uh, se pună de acord pentru a acționa în comun împotriva statului islamic. Aceasta ar fi o politică care până la urmă ar stăvili fluxul migrator, ar permite oamenilor să se întoarcă înapoi în țara lor, ar fi o șansă să se restabilească ordinea de stat în Siria, pentru că dacă nu se ajunge decât la încercarea impunerii păcii prin uh, puterea armelor, mă întreb ce se va întâmpla atunci cu cele trei tipuri <laughs> de Kurdistan. Și uh, după aceea cine va garanta integritatea Turciei și Siriei în acest context. Dacă nu se ajunge la o înțelegere, dacă statul islamic nu va fi combătut printr-un front comun împotriva statului islamic uh, se va putea ajunge la consecințe uh, cumplite în întreaga regiune pe viitor. Și uh, putem găsi puține răspunsuri, din păcate, la alternativele unei asemenea evoluții. Eu cred că lumea democratică ar trebui uh, până la urmă să se implice, pentru că altfel un stat militar ca Rusia uh, se va impune cu propria politică. Eu cred că trebuie să încercăm să depășim schemele de gândire de până acum pentru a găsi o soluție. Poate că noi va trebui să recunoaștem că a fost o greșeală să uh, decidem uh, într-un uh, moment în care a existat o revoluție democratică, ar fi trebuit să ne poziționăm față de ea. Poate a fost o uh, greșeală că am intervenit în Libia și nu am intervenit în Siria. Cred că și așa pot fi privite lucrurile. Dar știți că adesea se spune că Europa a eșuat în Siria. Noi punem asistență umanitară la dispoziție, dar trebuie să ne întrebăm pe noi și statele membre cine ar fi dispus să uh, furnizeze și uh, armată care să intervină în Siria. Care ar putea fi forțele armate europene care să se implice într-un asemenea conflict? Eu cred că și în țara mea unde uh, toată uh, lumea cere să acționăm, nu ar exista disponibilitate să intervenim în acest sens. Deci o voință de a acționa din acest punct de vedere nu uh, regăsim la nivelul statelor membre și cred că asta este o problemă care este în clipa de față cea mai gravă și pentru care încă eu nu am găsit răspuns, poate vreunul dintre dumneavoastră știe uh, care ar putea fi răspunsul. Domnul Freud. Nu știu răspunsul. Da, sigur, pot subscrie la spusele dumneavoastră de până acum. Dar sigur că alegem varianta cea mai ușoară uh, dacă spunem acum că poate nu ar fi trebuit să intervenim în Libia și poate ar fi fost bine să intervenim în Siria. Pentru că zarurile au fost aruncate, acum este prea târziu. Și cred că pe de altă parte, nu suntem atât de lipsiți de putere cum am putea înțelege din prezentarea dumneavoastră și nu mă refer aici la aspectul militar, ci din alt punct de vedere dacă nu ne gândim doar la cei implicați în războiul hibrid uh, din uh, imediata proximitate, Arabia Saudită, Turcia sau Rusia, noi avem relații economice strânse cu toate aceste țări. Germanii au furnizat și uh, armament uh, Arabiei Saudite în valoare de mai multe sute de milioane de euro sau de dolari. Avem relații economice strânse sau proiectăm relații economice strânse cu Iranul. Avem din acest punct de vedere pârghii pe care am putea să le folosim. Noi am putea, prin uh, puterea noastră economică, să exercităm o presiune asupra acestor țări și să le dăm să înțeleagă, dacă nu veți înceta să continuați acest război, nu vă mai punem la dispoziție portavioane sau uh, avioane Airbus sau ce uh, mai furnizăm noi Arabiei Saudite. Sigur, Răspunsul poate fi bine, atunci le cumpărăm din altă parte. Dar poate că uh, vor răspunde și da, uh, nu trebuie să mai continuăm așa. Deci, poporul din Siria merită ca noi să căutăm orice soluție posibilă pentru încetarea acestui război, nu doar să ridicăm din numeri și să spunem am încercat totul și nimic n-a funcționat. Deci, dacă am folosi posibilitățile multiple de care dispunem pentru a exercita o presiune și dacă, și acum revin la ceea ce am mai spus înainte, dacă am încercat să umplem vidul care s-a creat prin încetarea negocierilor dintre Statele Unite și Rusia, Uh, privind uh, încetarea focului în Siria, poate că am putea progresa puțin. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna de Mi-a plăcut foarte mult uh, cum ați condus dezbaterea, prezentând elemente pe fond la care nu găsim neapărat răspuns atât de ușor. Și, așa cum tocmai spunea colegul meu, nu știu dacă chiar am încercat tot ce se putea, pentru că dacă vedem care este situația actuală, există uh, un adevărat cumul de războaie civile în Siria, care fac ca situația să fie și mai complexă avem, pe de altă parte, uh, Rusia, o țară în creștere, cu o strategie foarte clară, ni se pare, și anume aceea de a cuceri teritorii înainte de a se așeza la masa negocierilor și uh, asistând la toate acestea, am senzația că Uniunea Europeană mm, nu are o strategie clară, se simte dezarmată, că nu are o perspectivă clară asupra lucrurilor. Bineînțeles că există țări precum Iranul sau Arabia Saudită, cum s-a făcut referința aici, cu care bineînțeles putem discuta sau chiar și mai mult putem încerca să facem presiuni și vedem că rolul puterilor regionale în astfel de conflicte este esențial dar știm că nu putem ajunge la un acord de pace dacă nu ținem cont de interesele tuturor acestor puteri regionale chiar dacă în principiu aceste interese pot fi la prima vedere contradictorii. Eu aș vrea să vă pun o întrebare, pentru că se vorbește uneori de ideea unei zone protejate, unei zone de protecție în care sirienii să poată locui în pace. Este o utopie oare sau este posibil să ajungem la o astfel de zonă de protecție, să o cerem noi europenii? Pentru că ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi la Alep și fluxul de migranți, de refugiați cu care ne confruntăm, cele 5 milioane de persoane care au plecat din Siria, acest flux nu se va opri. Există milioane de persoane care s-au deplasat, milioane de persoane care trec printr-o criză umanitară fără precedent și este responsabilitatea noastră a Europei cel puțin, chiar dacă e de, sunt de acord că răspunsul nu este ușor de găsit, dar măcar ar trebui să avem o strategie și să prezentăm acest concept al zonei de protecție. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Zonele de care vorbea cine le poate garanta? Pentru aceasta e nevoie de un acord și acordul nu este dat. Rusia face tot uh, posibilul pentru ca să pună veto în uh, Consiliul de Securitate al ONU. Și dacă văd acum că Rusia vine și staționează și rachete la graniță, îmi dau seama că nici măcar uh, americanii nu mai pot să garanteze siguranța acestor zone. Poate că ar fi necesar să se instaureze o no-fly zone, o zonă de, care, cu interzicere de survolare, însă nu se știe exact dacă uh, cu avioanele care ar vrea să decoleze dintr-o zonă apropiată ar putea să mai ajungă sus pentru că ar fi imediat uh, țintiți de o astfel de rachetă. Sau altceva, ar putea să fie rebelii aprovizionați cu rachete rachete racheta aerosol, îmi cer scuze. Aceasta ar fi singura șansă ca rebelii să poată să se apere, de exemplu, împotriva um, Asa, lui Assad. Întrebarea este însă dacă nu cumva e prea târziu acum, pentru că am așteptat destul de mult și vestul nu prea mi se pare că din punct de vedere militar mai are ce să mai scoată din acea situație. Decizia a fost deja luată. În ultimele 14 zile decizia a fost deja luată. Poate că sunt prea pesimist, dar uh, mi-e teamă că aceasta este situația. Bun, mulțumesc oricum foarte mult. În 15 minute vom trece la vot. Doamnelor și domnilor, dați-mi voie să reluăm ședința, trecem la voturi. Über den Punkt 7. Punctul 7, doamna Fotiga este raportoare, dar nu este aici. Wer vertritt Frau Fotiga? Cine o reprezintă pe doamna Fotiga? Domnul Tenec, se pare. Vă rog. Charles, ai ceva de zis? Nu, mi-e teamă că doamna Fotiga nu a putut, nu poate veni astăzi din motive personale, așa că își transmite scuzele. Herzlichen Dank, das kann passieren. Sigur, nicio problemă se poate întâmpla. Trecem la amendamentul 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 122 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 7, cine pentru? Păi n-ați votat. N-ați votat, majoritatea era împotrivă. 122, cine pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a închis votul. Șaptesprezece la optsprezece se respinge. Acum uh, 18 la 18 înseamnă, dar tot se respinge, degeaba ați încercat. Compromisul 7, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 136, cine-i pentru? Împotrivă, verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. s votul. Și 21 la 22 se respinge. Și se respinge, da. Compromisul 8. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 149 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la 153-154. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 156 pentru. Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul și cu 25 la 22 se adoptă. 157 pentru, împotrivă, se verifică, vă rog. Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Și se respinge. Păi e, e împotrivă el. Nu se aud comentariile din sală, sunt fără microfon. Mai am cinci, spune președintele. Cred că nu ar trebui să fie aceasta situația obișnuită. Aduceți-vă cartelele de vot. Compromisul 9. 158. De ce am uitat? 158. Galer. Cine-i pentru? Împotrivă? Verificăm. Abstimmung ist geschlossen. Se închide votul și cu 25 la 20 se adoptă. Dacă avem rezultate atât de strânse, cum să facem o propagandă adevărată dacă nici măcar nu putem să ne punem de acord pe chestiunea asta? Trecem mai departe la 159. Pentru. Împotrivă. se verifică. și cu 27 la 20 se adoptă pentru că avem un proces de decizie, se pare, care evoluează în PP. Ne bucurăm. Compromisul nouă. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 184. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se respinge 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 190 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 215. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri se respinge. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 229, cine pentru? împotriva Abțineri se respinge. 230 pentru. împotriva Abțineri se respinge. 231 pentru. împotriva Abțineri se adoptă. Check, Bine. check. S-a închis votul. 23 la 26 se respinge. 234 Plencovici pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 235 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 236 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 249 pentru. De fapt, e greșită lista de votare, spune președintele, deci compromisul 14 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Antrag 265. Amendamentul 256, 65, îmi cer scuze, spune președinte, 265 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum 266 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 267 pentru, împotrivă, verificăm. 267 verificăm acum. S-a închis votul. se respinge. 268 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 269 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri respins. 271 prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. 273 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 276 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 200 289, cred că e o greșeală, nu? 289, nu. Vă rog. Împotriva. E caduc, se spune din sală. E o greșeală atunci. Deci am avut dreptate. ...289. Cine-i pentru? Împotrivă abțineri. Pare să fie respins. I did not fall because 289 289 e caduc, spune președintele. 289 este caduc Înainte a fost adoptat 149, de aceea e caduc. Acum trecem la 293. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 308. Cine-i pentru 308? împotriva, abțineri se respinge. 309 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 310 pentru, împotriva, abțineri. Încă o dată, vă rog, 310, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 311 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 314 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 317 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 322, prima parte, cine-i pentru, împotrivă, prima parte e caducă. Prima parte a căzut, așadar nu votăm decât partea a doua. cine e pentru partea a doua? Împotrivă. Facem o verificare electronică, vă rog, la partea a doua. Și s-a închis votul. 17 la 33 se respinge și rog pe colegi să participe la vot, vă rog, pentru că altfel nu pot să apreciez bine rezultatul. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 330 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 331 pentru, împotriva abțineri Verific. 331. S-a închis votul. 20 la 31 se respinge. Compromisul 19 pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă compromisul 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 355 pentru. Împotriva. Abțineri verificăm 355. Cu 13 la 27 se respinge. 356 acum pentru. Socialiștii au o strategie dublă, se pare. Vot deschis cu da și votul electronic nu. Se cheamă strategie dublă. 365, 56, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 357 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 358 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2. Cine-i pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 61, cine pentru? împotriva abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 65 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 66, 67, 68, 69 pentru, împotrivă, abțineri. Sunt complet derutat la rezultatul acesta. Cred că e adoptat, dar... Bun, se adaptă, se vede. Bun. 70. Bine, verificăm. Un domn mai vârstnic la mijloc dorește să verifice. S-a închis votul. Ce am zis? Și domnul Schaffhauser la 70 nu mai are nicio șansă pentru că nu mai se votează. De deci 71 pentru. Nu, totul e caduc, de fapt. Totul până jos. 78 pentru. Împotriva abține se adoptă. 79 pentru. Împotriva abține se adoptă. 5 pentru. Ce anume? 79 s-a adoptat, da. Sigur? Da, sigur. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 95. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Din nou, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Și cu 25 la 27 se respinge. Trecem la 102. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge cu 27 la 25. Amendamentul 1. Pentru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 Cine este pentru 20? cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se verifică. Dar cred că se adoptă. Se închide votul și 31 la 18. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm avizul cult, cult 1 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, cultul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 2. Pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Cultură 3. Pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Cultură 4. Pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă.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 se adoptă. Și vot final electronic. Ja, Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Cu 31 voturi pentru, 8 împotrivă, 14 abțineri, se adoptă felicitări. Acum trecem la raportul Panțerii. Proiect de raport cu privire la femeile în statele parteneriatului estic. Mai dorește raportorul să ia cuvântul? Nu e aici, oricum. Mai simplu. ia cuvânt. Doamna Ghil dorește să ia cuvântul în, uh, locul dânsului. Dorește să contribuiți? Nu este cazul. Compromisul 1, vă rog. Pentru. Împotrivă, țineri se adoptă. Amendamentul 19. Pentru, împotriva abțineri se adoptă 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri, se respinge, 52 pentru, împotriva abțineri, se adoptă, compromisul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 60 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 73 este retras, 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 76 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10, compromisul 10 pentru, nu, compromisul 9, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 două abțineri, două uh, voturi împotrivă, printre care și votul lui Donald Trump. Sincere felicitări raportorului. Și Mâine dimineață începem la ora 9.30. nu vă mai avea un uh, prefac cu doamna uh, Mogherini, ci un post-fac. Să nu mă înțelegeți greșit. Vă doresc o seară plăcută.